Uh, Doamnelor și domnilor, este aproape 10 și jumătate, așa că începem imediat ședința. Vă rog să vă ocupați locurile. Avem câțiva raportori și raportori din umbră deja prezenți. Doamna Gerhard, din partea socialiștilor, uh, puteți să ne spuneți dacă doamna Pereș vine sau o reprezentați dumneavoastră? Just checking, because we, we... Um, Verific doar, pentru că aș dori să începem cu raportul de Young. Right. Um, well, good morning, everybody. Bună dimineața tuturor. Este o plăcere pentru mine să deschid prima ședință din aceste două zile de ședințe ale comisiei noastre. Um, urez bun venit și celor care urmăresc transmisia în direct pe internet. Mai întâi, anunțurile președintelui, comunicările președintelui. Avem uh, buletinul nostru informativ este deja disponibil, îl găsiți pe site-ul web sau primiți să-l primiți prin e-mail. Vă recomand să faceți acest lucru pentru că sunt tot felul de linkuri spre informații. Sunt uh, și uh, unitatea din Parlament care se ocupă de tehnologie ne-a îmbunătățit uh, site-ul web uh, și uh, ne pregătim pentru uh, a, a, și pentru a avea ședințe fără documente, deci trebuie să folosim site-ul web cât mai bine. Doresc să vă anunț de asemenea că ne aflăm în luna pieței interne din 2013, care a început pe 23 septembrie și deci va continua până pe 23 octombrie. Și dacă intrați pe yourideasforeurope.eu veți putea citi un schimb de opinii în legătură cu idei uh, în legătură cu îmbunătățirea pieței unice. Unii dintre noi uh, participăm și la chaturi pe internet pe care le puteți urmări, bineînțeles, cu toții. Uh, încercăm să răspundem la întrebări în direct și anumiți colegi au făcut asta ieri. Deci dacă cineva ne urmărește pe internet după un astfel de chat, ne bucurăm. Doresc să spun coordonatorilor că există încă sloturi disponibile dacă doresc să participe la chat pe internet um, și îi invit să participe pentru că uh, se pun întrebări interesante ale cetățenilor care doresc să-și cunoască drepturile pe piața unică. Uh, întrebările uh, sunt multe și interesante, așa că vă invit să participați. Iar celor care ne urmăresc pe internet le mulțumesc pentru asta. Acum doresc să urez bun venit colegei Suzana Roitova, care a făcut multe pentru noul cadru legislativ, pe diverse proiecte tehnice și aș dori să fac două anunțuri. Mai întâi, Ni s-a transmis o nouă măsură privind echipamentul cu presiune și acordul coordonatorilor uh, a fost să adăugăm asta la uh, pachetul de care se ocupă doamna Roitova. În al doilea rând, cei dintre dumneavoastră care urmăresc acest dosar vor ști că avem dificultăți în a ajunge la un acord final cu Consiliul din cauza unei lipse de acord de legătură cu o formulare pe care am introdus-o în legătură cu drepturile Parlamentului în procedurile de modificare și implementare. Președinția lituaniană mă informează că propun un nou compromis care cred că ne va conveni și sperăm că el va fi adoptat de Coreper în această săptămână. Dar voi da cuvântul doamnei Roitova pentru a ne da alte informații, pentru a ne ține la curent în legătură cu acest nou cadru legislativ. Vă rog. You want to speak? Doriți să luați cuvântul? Uh, thank you very much. Mulțumesc, Malcolm. Nu am uh, vești pentru că negocierile sunt în curs. Și asistentul meu, Irgi, se ocupă de aceste negocieri este bolnav în această săptămână, așa că nu știu exact uh, um, care sunt ultimele informații, uh, dar sunt dezamăgite de faptul că un articol care nu este legat de uh, tema principală a pachetului este motivul pentru care uh, amânăm uh, votarea unui pachet uh, care, de fapt, este unul bun. Sunt foarte dezamăgite de asta. Dar, Malcolm, uh, te întreb, este posibil să se traducă acest newsletter în uh, limbile statelor membre, pentru cred că aceste informații pot fi foarte interesante pentru parlamentele naționale. Parlamentele naționale uneori nu înțeleg foarte bine ce înseamnă piața internă. Mulțumesc! Ar fi foarte bine să se traducă acest buletin informativ, dar nu sunt sigur că avem resursele necesare. Voi discuta cu uh, Unitatea pentru Comunicare uh, pentru a pregăti ceva și în limbile statelor membre. ar fi bine ca uh, Unitatea pentru Comunicare să pregătească ceva, un alt document alternativ în uh, diferitele limbi, pentru că și eu cred că trebuie să comunicăm nu doar cu parlamentele naționale, ci și cu alte organisme în legătură cu piața unică. Îți înțeleg frustrarea. Eu am. Uh, spus clar ambasadorilor statelor uh, vizate că suntem dezamăgiți de blocarea acestui pachet și sperăm că vom ajunge la un acord cât de repede. Acum, o formalitate înainte să um, trecem la următorul punct, aprobarea procesului verbal a reuniunii din iulie. Acest proces verbal a fost depus, îl aveți în dosar. Uh, considerăm procesul verbal ca fiind adoptat um, la sfârșitul ședinței dacă nu ați adresat obiecții până atunci. Apoi, informații actualizate cu privire la negocierile tripartite. Uh, am am făcut-o deja pentru că aveam doar informații legătură cu raportul Roitova, așa că trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi și anume raportul de inițiativă al uh, colegului de Young în legătură cu un plan european de acțiune în domeniul comerțului cu amănuntul în beneficiul tuturor actorilor. Vom discuta amendamentele depuse Cred că s-au depus 90 și ceva de amendamente care arată nivelul interesului eurodeputaților în legătură cu acest subiect uh, și vom discuta amendamentele de compromis. Mă bucur că doamna Raybent și echipa sa de la DG Markt sunt alături de noi. Știu că au urmărit cu interes activitatea noastră și aș dori să subliniez faptul că mâine după masă vom organiza aici, la comisia noastră, prima masă rotundă privind uh, uh, comerțul cu amănuntul, uh, transmis în direct pe internet și vom discuta multe um, aspecte de interes cu actorii uh, din domeniu. Uh, și spun celor care au venit aici pentru a uh, asculta cum merg lucrurile cu raportul de Young acest lucru. Uh, Doamna Corața Bild, domnul Schwab vor comenta probabil. Doamna Perez nu este încă prezent. Domnul Lockyard mm, e în întârziere, dar ceilalți raportori din umbră sunt prezenți și uh, alți colegi, deci cred că vom avea o dezbatere bună. Dau cuvântul acum raportorului, uh, domnului Deian, pentru a ne vorbi despre amendamente. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor colegilor care au făcut uh, efortul de a depune amendamente. Cu siguranță, multe dintre aceste amendamente sunt contribuții bune la raport, uh, adăugiri interesante. Și în primul nostru schimb de opinie am spus încă că raportul nu poate fi foarte lung, chiar dacă se pot spune multe lucruri despre comerțul cu amănântul. Deci multe amendamente nu mi-au pus probleme mie personal, uh, dar aș dori totuși să menționez câteva probleme cu anumite amendamente. Acestea fiind spuse, bineînțeles, voi propune amendamente de compromis la începutul săptămânii viitoare, pentru că multe amendamente se suprapun și sunt multe domenii în care se abordează aceeași problemă din uh, unghiuri diferite. Trei aspecte pe care aș dori să le discut acum. Primul este foarte important pentru mine, și anume aliniatele care vorbesc Um, despre, um, despre uh, magazinele mici independente. Mai multe amendamente sunt cam extreme, cred eu dintr-o teamă, sunt, uh, exprimă o teamă exagerată de, de, de protecționism. Eu nu sunt pentru protecționism, dar Având în vedere politica Comisiei privind uh, sprijinul din partea statelor, statele membre pot sprijini aceste, aceste agenții economici cu sume de până la 200.000 de euro. Acest lucru este legitim. Deci nu trebuie să impunem condiții uh, mai stricte decât uh, impune Comisia pentru ajutoarele statului, pentru sprijinul statului. Uh, nu cred că trebuie uh, incluse în rapoarte speciale aceste sume mici pentru magazinele independente, care, bineînțeles, trebuie uh, Uh, acordate în mod uh, nediscriminatoriu și fără încălcarea um, principiului concurenței uh, corecte în Uniunea Europeană. Deci, cred că, pe de o parte, trebuie să se respecte toate regulile privind ajutoarele de stat și um, concurența corectă, dar, pe de altă parte, autoritățile locale și regionale trebuie să poată să fie active în acest domeniu și să sprijine magazinele mici independente. Deci cred că pe această temă va trebui să mai discutăm. Un al doilea aspect, o chestiune orizontală, este faptul că de multe ori când apare o problemă, cerem comisiei să o rezolve. Un exemplu. Sunt pentru comerțul electronic, dar nu cred eu că comisia trebuie să ajute fiecare magazin sau fiecare întreprinzător să dezvolte mecanisme de comerț electronic. Avem uh, o rețea întreagă de instituții naționale și organizații de afaceri sau asociații care pot ajuta întreprinzătorii pentru a face asta și nu trebuie să centralizăm totul prea mult. Și mm, s-au depus amendamente care cer comisiei să inițieze activități pe scară mică în statele membre. Eu nu cred că asta trebuie să facă comisia, Comisia poate să reunească bune practici, să încurajeze schimbul de informații, să dezvolte poate instrumentare, dar nu putem să cerem Comisiei să facă uh, de toate. Și o ultimă observație. Aceasta se referă la situația actuală din regatul țărilor de jos. Am văzut că în uh, Uh, că supermarketurile au uh, început un adevărat război al prețurilor. Uh, asta e pe placul unora în aceste momente de criză, dar un lanț de supermarketuri a trimis că o scrisoare producătorilor spunând faceți cum știți, dar trebuie să vă reduceți prețurile cu 10-15% pentru că supermarketul acum uh, a intrat în acest război al prețurilor și este împotriva regulilor inițiativei uh, pentru că trebuie să se respecte contractele existente care uh, nu pot fi încălcate doar pentru că supermarketurile au intrat în acest război al prețurilor. Și cred că a apărut deci această problemă um, Um, care, această problemă trebuie, trebuie rezolvată de inițiativa voluntară, uh, care cred că trebuie sprijinită și mai mult de către noi dacă reușește să rezolve problema în mod eficient, dar dacă nu dorește să abordeze problema și, um, după cum am spus deja în raport, uh, am avut deja dubii în legătură cu modul în care uh, funcționează această inițiativă, atunci voi face o propunere uh, de legislație, uh, voi cere o propunere de legislație pentru a se modifica modul în care se aplică această inițiativă voluntară. Um, Uh, unii colegi au uh, propus ideea unui ombudsman european. Uh, eu nu am propus asta pentru că am crezut în inițiativa voluntară, dar modul în care este ea folosită trebuie reevaluat, cred, să vedem dacă funcționează cum trebuie dacă reușește să rezolve problema eficient săptămâna aceasta și săptămâna vi viitoare, e bine, dar dacă se dovedește că nu reușește să rezolve problema, atunci trebuie să ia măsuri. Um, iată ce am avut de spus în legătură cu acest război al prețurilor din țările de jos. Mă opresc aici și ascult pe colegi. Mulțumesc! Well, <clears throat> I think, uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult! pentru tot ceea ce ați făcut. Um, mă uit la amendamente și, într-adevăr, observ și eu că multe sunt de valoare, sunt interesante și adaugă ceva bun la raport, dar știu că raportul uh, este unul limitat, așa că nu poți să uh, incluzi orice la nesfârșit. Raportul din umbră, domnul Schwab, mai întâi. Äh, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ähm, zunächst mal ist es für unsere Schattenberichterstatterin Anna. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, raportorul din umbră, doamna Corața Bild, a considerat uh, că discuțiile dintre raportor și raportor din umbră au fost foarte plăcute și s-a bucurat de ocazia pe care a avut-o de a contribui la aceste discursuri pentru ca raportul să meargă în direcția cea bună. Dar un aspect care nu este suficient acoperit din punctul nostru de vedere este uh, problema esențială în acest sector de piață și anume că există încă prea multe obstacole în calea uh, Uh, funcționării transfrontaliere a pieței unice, mai ales în ceea ce privește uh, libertatea uh, de a face afaceri în diferitele state membre. Încă întreprinzătorii, companiile se confruntă cu prea multe obstacole, prea multe teste, trebuie să aducă tot felul de adeverințe, certificate, e foarte greu să se creeze și să, să funcționeze o companie în afara granițelor propriei țări. Și cred că sunt lucruri care trebuie abordate în acest raport. Um, directiva serviciilor cred că poate fi folosită pentru a multăți situația și aceste obstacole n-ar trebui să mai existe și sunt sigur că colegii sunt de acord cu mine. Doamna Corața Bilt dorește de asemenea să se facă referire specifică la faptul că există anumite structuri de comerț cu amănuntul, fie că e vorba de uh, Uh, comerț uh, pe internet sau tradițional, uh, care sunt într-o concurență pe viață și pe moarte. De aceea nu putem să fim de acord cu niciun fel de măsură protecționistă. De aceea noi considerăm că propunerea domnului de Young merge în direcția cea bună și dorește să rezolve această problemă. În ceea ce privește comerțul electronic, el este cu adevărat o parte foarte importantă a modului în care Uh, putem uh, dezvolta comerțul transfrontalier în Uniunea Europeană, dar uh, trebuie să nu existe um, obstacole în calea livrării produselor în alte state membre. Trebuie să avem un sistem din care să eliminăm toate obstacolele și acest raport Um, cred că dorește ca lucrurile să avanseze în direcția cea bună. Doamna Corațabil dorește ca uh, rezolvarea disputelor pe piața unică uh, să poată să aibă loc și mai simplu uh, pe viitor Iar în ceea ce privește certificatele și uh, etichetarea, um, cred că aceste aspecte trebuie să regăsească în, uh, în, în raport, pentru că produsele uh, trebuie să poată fi folosite ușor de consumatori. Deci, uh, etichetele, prospectele trebuie să fie concepute plecând de la nivoile utilizatorilor. Iar în uh, domeniul uh, B2B, business to business, uh, avem mai multe preocupări Doamna Corața Bild um, este foarte interesată de rezultatele um, conferinței de mâine după masă, deci um, acestei uh, piețe unice aceste mese rotunde uh, în legătură cu funcționarea pieței unice în comerțul cu amănântul și doamna uh, Corața Bil, deci sprijină organizarea acestei mese rotunde. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Perez tot nu este prezentă. Doamna Lockegard? Eh, Evelyn, te rog. Da, mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc domnului De Jong în numele grupului meu, pentru că punctul de plecare pentru această dezbatere pe care ni l-a oferit este absolut fantastic. Regăsim aici multe puncte pe care le-am putea accepta. Însă aș vrea să mă refer aici în special la două chestiuni mai concrete în special pentru că am văzut care sunt uh, propunerile de amendament uh, prezentate, m-aș uh, gândi să fac câteva comentarii și spun asta colegului meu Schwab, care poate are amabilitatea să mă asculte. Mulțumesc! Directiva furnizării de servicii n-ar trebui să fie utilizată pentru a impune lucruri care nu figurează în acea directivă, pentru că în directiva furnizării de servicii nu se vorbește niciun fel de liberalizare și privatizare și nu se menționează nici uh, reguli de niciun fel. Directiva nu încearcă, pe de altă parte, să protejeze uh, comerțul cu amenuntul, așa că n-ar trebui să se transforme în ceva uh, pentru care nu a fost concepută de la început. În al doilea rând, al doilea comentariu. Analizând uh, acea mulțime de amendamente pe care le-a propus PPE-ul, nu cred că grupul meu politic ar putea să le accepte pe toate. Cred că PPE-ul nu pornește de la ipoteza că vorbim aici de fapt despre comerțul cu amănuntul și despre protecția condițiilor de cadru de protecție, ci despre concurență. Și domnul de Jong spune acest lucru cu claritate în textul său. Există practici comerciale neloiale între marile uh, companii în uh, poligoanele periferice și, de asemenea, în cadrul uh, micilor firme din centrul orașelor, care sunt, de fapt, uh, firmele tipice ale comerțului cu amănuntul. Dacă analizăm totul din punctul de vedere al concurenței, practic, viziunea pe care o avem nu mai este una obiectivă. Va trebui să analizăm cu foarte mare atenție, să folosim lupa, lupa dacă trebuie, să vedem încotro dorim să îndreptăm această acțiune. Am văzut câteva amendamente care mi se par de-a dreptul excesive, pentru că se centrează prea mult pe dreptul concurenței. Și cred că aici ar trebui să începem să ne gândim la posibilitatea de a avea o alianță cu liberalii. Eu cred că ceea ce dorea acest raport era să vedem cum putem promova comerțul cu amănuntul și uh, nu putem din această cauză să susținem uh, amendamentele prezentate de PPE. Mulțumesc, doamna Rule. Mulțumesc. Ce păcat uh, că nu se află aici colegul Lochegar, pentru că dânsul avea două propuneri de amendament Sper să putem rezolva această chestiune, în special în ceea ce privește francizele. Și sper ca domnul De Jong să nu preia aceste amendamente, pentru că este un lucru pe care nu-l putem evita. Domnule Harbour, amendamentele dumneavoastră mi se par foarte bune, dar chestiunea francizelor este una problematică. S-a propus eliminarea, eu sunt împotriva eliminării. La articolul 9, mi se pare foarte important pentru că este vorba despre comerțul în regiunile locale și e un element care se include și în directiva furnizării de servicii și nu intră în contradicție cu această directivă pentru că activitățile lo- uh, autoritățile locale au competența de a nu permite înființarea de noi uh, firme. Există unele companii care uh, vor să se instaleze în mijlocul câmpului și autoritățile locale ar trebui să aibă dreptul de a refuza autorizațiile pertinente. Deci nu știu de ce ar trebui să tolerăm aici uh, uh, supermarketuri uh, în mijlocul câmpiei, în mijlocul baraganului. Planificarea activităților locale trebuie să fie foarte bine făcută și să se regăsească în acest text. Altfel, raportul domnului De Jong mi se pare foarte echilibrat. Cred că a inclus uh, punctele esențiale și din această cauză n-am propus niciun amendament. Mulțumesc. Mulțumesc. Um, aș vrea să fac acum și comentariile mele pentru că mă bucur să văd că ideile mele s-au extins un pic și s-a ajuns la cele comentarii referitoare la francize și legătura cu regulile deja existente asupra concurenței și a constrângerilor existente. Poate colegii noștri vor vorbi despre această chestiune. Cred că um, francizarea este un model de afaceri important și unul care este pozitiv pentru startup-uri. Dar uh, nu trebuie să fie analizat prea în detaliu din punctul de vedere al constrângerilor care se aplică pentru independența comerțului cu amănuntul. Și domnul Schwab s-a referit la acest punct uh, în legătură cu chestiunea prețurilor care a revenit de altfel și în contextul uh, mai general al comerțului online, în dezbaterile pe care le-am avut recent uh, în legătură cu uh, companii precum Amazon și eBay și comerțul online. În ceea ce privește amendamentele, am fost destul de selectiv pentru că avem foarte multe. Doamna Corața Bild a fost foarte atentă la acestea și la prezentarea lor. Sper să uh, rezolvăm această problemă amendamentelor pentru a asigura valoarea noastră, ceea ce dorim să implementăm și să ajungem la niște compromisuri pentru ca raportul în sine să aibă de câștigat. Un alt punct important aici. Trebuie să ținem cont că există uh, reguli foarte clare în domeniul ajutoarelor de stat la nivel uh, național, reguli care trebuie respectate și cred că sunt uh, dificultăți aici pentru că acestea pot favoriza anumite companii, anumite organizații și autoritățile locale în special uh, ar putea favoriza anumite companii în funcție de uh, rata de companii în anumite regiuni, lucru care mi se pare de înțeles. Unele state membre încearcă să încurajeze uh, o dezvoltare a furnizorilor la nivel local. Eu însul nu cred că aceasta neapărat uh, funcționează sau este un lucru bun pentru piața internă sau pentru consumatori. Ceea ce trebuie să încurajăm noi este să încurajăm uh, furnizorii să treacă de la un stat membru la altul, să aibă o activitate transfrontalieră și să aducem mai aproape, să aducem pe piață noi furnizori. Am văzut ce se întâmplă atunci când noi furnizori intră pe piețe noi, în special în uh, noile state membre. Aceștia uh, dezvoltă o rețea de furnizori la nivel local, fac să fie mai profesioniști aceștia și reușesc să vândă uh, produsele furnizorilor locali și în alte state și aceasta oferă noi oportunități de piață foarte bune. Deci există întotdeauna un echilibru pe care trebuie să-l găsim și cred că dezvoltarea profesionismului în lanțurile de aprovizionare este una esențială din punct de vedere al calității, al organizării, al procesării comenzilor, a răspunsurilor, al unei etichetări corecte și a multor elemente, introducerea unor sisteme IT mai performante, toate acele chestiuni care fac ca comerțul cu amănuntul să funcționeze mai bine și care afectează direct consumatorul. Însă pentru toate acestea e nevoie de investiții pentru a avea un sistem de distribuție foarte bun. De aceea dorim să-i ajutăm pe furnizori să fie mai profesioniști. Și tocmai de aceea e atât de bine că am acoperit această problemă a lanțului de aprovizionare și amendamentele mele și ale doamnei Corața Bild uh, Uh, sunt în acest sens. Nu e vorba aici doar de produse alimentare, e vorba și de alte lanțuri de aprovizionare nealimentare. Acesta este un element foarte important. Și sunt convins că această chestiune va reveni în dezbaterile noastre la masa rotundă de după masă, pe marginea comerțului cu amănântul. Acesta este, deci, contextul în care am prezentat amendamentele mele și aștept uh, să lucrăm împreună pentru propunerile de compromis. Foarte bine. Dacă mai dorește cineva să intervine, doamna Staler. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și raportorului și colegilor mei care au intervenit. Salut și eu raportul domnului De Jong și aș vrea să prezint amendamentele mele. Amendamentul 66. Cred că e o problemă cu traducerea engleză, pentru că nu se menționează country, ci county. Aș dori să am o clarificare pentru că în traducerile în celelalte limbi se vede că se vorbește despre țară. Aici uh, mă refer la consecințele neașteptate care îi afectează pe cei mai vulnerabili. Și amendamentul 60 în legătură cu o implementare independentă și poziția raportorului referitoare la acțiunile voluntare. Dorim să fim un pic mai stricți în ceea ce privește mecanismul de implementare și inițiativa voluntară, un lucru pe care ne-l dorim. Amendamentul 67, cred că raportorul s-a referit deja la această idee, la ideea unui ombudsman european. Este un concept pe care l-aș promova și eu. Restul, cred că s-au spus uh, aici, este o inițiativă foarte importantă și uh, munca pe care o vom avea și dezbaterea de după masă și de mâine, cred că vor aduce și mai mult uh, în această dezbatere. Mulțumesc! Mulțumesc dacă mai dorește cineva să intervină. Dacă nu, am să dau cuvântul domnului Berbender să comenteze amendamentele și în ceea ce a spus uh, domnul De Jong, uh, se pare că este vorba aici de o poziție unilaterală în legătură cu Prescott și mecanismul de arbitraj care a fost definit, uh, codul de bune practici, toate acestea ar fi interesant de văzut ce părere aveți dumneavoastră, dar bineînțeles vom reveni și după masă la aceste elemente. Vă rog, vă dau cuvântul. Mulțumesc. Cred că nu am prea multe elemente de adăugat la această dezbatere. Vom vedea care vor fi amendamentele de compromis, iar în ceea ce privește conținutul, ați pus o întrebare foarte concretă în legătură cu francizarea. Aș spune aici ar trebui să mă consult cu colegii mei uh, de la Departamentul de Concurență. Am uh, luat legătura cu ei și ei consideră că nu este o problemă atât legată de excepțiile în cadrul uh, directivei pentru concurență, ci mai degrabă de problema care apare în afara domeniului concurenței. Nu este nicio problemă, de altfel, pentru a cere statelor membre și Comisiei să implementeze aceste excepții. Un lucru pe care, de fapt, de fapt îl, îl și fac. E vorba aici și de practici comerciale a, în afara excepțiilor în bloc și nu vreau să intru aici în interpretarea acestui regulament asupra excepțiilor în bloc pentru concurență. În ceea ce privește inițiativa voluntară, aceasta este o întrebare mai dificilă, dacă va fi posibil sau nu. Care ar fi consecințele din tot ce am auzit aici? În țările de jos n-aș vrea să vorbesc în numele grupurilor guvernamentale care probabil se vor ocupa de acest lucru, dar probabil, așa cum știți, lansarea acestei inițiative a avut loc luni, 16 septembrie, și până acum ne așteptăm ca în viitoarea etapă companiile să ni se alăture. Nu știu dacă acest lucru se poate formaliza în vreun fel astăzi pentru grupul de guvernanță, dar dacă există o plângere către acest grup, atunci sunt convinsă că ei o vor trata ca atare. și vom vedea și care sunt consecințele unei astfel de plângeri. Dar nu cred că la momentul acesta aș putea să mă pronunț în legătură cu ce se va întâmpla pe viitor. De un lucru sunt sigură că dezbaterea care va avea loc uh, mâine și la masa rotundă va fi una foarte utilă și m-ar surprinde de altfel dacă nu s-ar reveni la această întrebare și mâine. Și probabil că mâine vom avea oameni prezenți care să răspundă mai bine la această întrebare decât mine. Mulțumesc! Da, sper să fiți și dumneavoastră alături de noi mâine și să avem o dezbatere însuflețită pe această temă. Este o chestiune importantă pentru comisia noastră să încurajăm dialogul cu um, comerțul cu amănuntul și reprezentanții săi și să avem un raport de succes pe această temă și toți colegii care pot contribui la acesta sunt bineveniți. Mai avem un pic de timp la dispoziție. Dacă mai aveți alte comentarii de făcut la acest punct, înainte de a trece mai departe, dacă nu, domnule De Jong, Malcolm, nu cred că mai am multe de spus. Vreau să recunosc un lucru pe care l-ai menționat și tu. Am, pus, am prezentat amendamente în numele Comisiei IMCO și acestea reprezintă adăugiri bune pentru textul meu. Am ascultat cu foarte mare atenție comentariile făcute de doamna Gebhardt în legătură cu directiva serviciilor. Am câteva îndoieli în această privință, va trebui să analizăm în detaliu această problemă. În rest, cred că cu toții ne îndreptăm în aceeași direcție, așa că săptămâna viitoare voi veni cu amendamentele de compromis care să fie analizate de raportorii din umbră și aștept să cooperăm în continuare la fel de bine. Mulțumesc, vă mulțumesc tuturor pentru această dezbatere și cum uh, uh, stăm foarte bine cu timpul, vreau să mă asigur că toată lumea a sosit în sală. Doamna Weiler este aici. Dacă doriți, putem face o pauză de 10 minute, pentru că următorul punct este programat abia la 11 și 15 și așa toată lumea va avea timp să ajungă aici și reprezentanții comisiei, de asemenea, nu știu dacă au ajuns sau nu. Și doamna Weiler va fi pregătită să înceapă la timp și, de asemenea, raportorii din umbră. Așa că vom începe la 11 și 15. Okay. Yeah. Uh, so, ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, majoritatea raportorilor din umbră sunt în sală. Doamna Weiler se ocupă de un uh, amendament oral uh, de ultim minut uh, să-i dăm puțin timp să-și uh, termine munca amendamente. Între timp, aș dori să urez uh, bun venit domnului Picerao și colegului său care s-a ocupat de acest uh, pachet de mult timp. Sunt interlocutori binecunoscuți ai comisiei noastre. Doamna Weiler a terminat amendamentele, cred că e gata să înceapă. Începem acum examinarea amendamentelor de compromis. E ultimul schimb de uh, vederi înainte de votul de mâine. Îi dau cuvântul raportoarei, după aceea domnului Van de Camp. Domnul Mandes nu este în sală, doamna Jure și eu sunt în sală. Toată lumea va primi cuvântul și, bineînțeles, uh, toată lumea care dorește să se alăture distracției binevenite, deci înainte, uh, însă înainte de toate îi dau cuvântul uh, Barbarei. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi, par, îmi cer scuze pentru Uh, întârzierea pe care am uh, cauzat-o e doar datorită liberalilor care au depus încă un amendament oral. Vă dați seama? Dar dacă rezultatul e satisfăcător, uh, până la urmă, nu e nicio problemă când se prezintă amendamente de ultim moment. În orice caz, sper ca rezultatul să satisfacă colegii la Parlament persistă mici diferențe de opinie, mici, subliniez cuvântul mici, mici diferențe uh, față de poziția Comisiei. Mai ales uh, în ceea ce privește consumatorii, PM-urile, dar, pe ansamblu, pot să vă spun că avem o propunere, cred eu, echilibrată pentru votul de mâine. Nu o să repet tot ce am spus uh, cu ocazia ultimei uh, dezbate, dar uh, am rămas fermi pe poziții față de data trecută. Am schimbat sfera de aplicare, deci definiția. Noi considerăm că spectrul de frecvențe radio reprezintă o adevărată resursă folosită uh, din ce în ce mai uh, intensiv și neconvențional și cred că a sosit momentul să reglementăm uh, folosirea spectrului de frecvențe radio și sper ca și Consiliul să fie de acord cu noi. De asemenea, aș dori să revin asupra poziției noastre cu privire la uh, redevențe. pentru încărcătoare. Am completat textul cu amendamente tocmai la cererea unor uh, colegi care își doresc ca pentru încărcătoarele universale, Universal Chargers în engleză, nu există o soluție unică, deci că trebuie să ținem cont de diversele tipuri de produs și deci că era necesară o abordare nuanțată, mai ales în ceea ce privește încărcătoarele pentru telefoanele mobile. Deci, încă o dată, industria ar trebui să poată fi obligată într-un fel sau altul să propună încărcătoare compatibile. Am amendamentele domnului Manders, dar aș dori să eliminăm uh, afirmarea conform căreia uh, încărcătoarele ar trebui să poată fi vândute separat. Pentru mine e o evidență. Și liberalilor le-am spus același lucru. E o uh, evidență, e o afirmație evidentă. E clar că atunci când ți-ai pierdut încărcătorul pentru telefonul mobil, poți, uh, să ai deja posibilitatea să îl cumperi fără să fii obligat să mai cumperi un nou telefon. Există câteva amendamente cu care nu sunt de acord și pe care o să le resping, pentru că vor crea uh, o insecuritate juridică, apoi pentru că o parte din ele nu sunt uh, necesare. De exemplu, amendamentul 105 mm, Acest amendament uh, mi se pare util pentru că se referă la autoritățile de supraveghere. Deci, accept amendamentul 103 și resping amendamentul 105. Comisia pe această temă ne-a spus că e prea complicat, că propunerea noastră merge prea departe, însă, din câte am înțeles, uh, informațiile de la amendamentul 103 trebuie să fie folosite, însă atunci când nu se poate, prevederile din acest amendament nu trebuie neapărat uh, uh, impuse sau, în orice caz, nu în întreaga Uniune Europeană. De exemplu, în, uh, un, în Estonia sau în uh, alte state membre. Eu aș fi dorit să pot accepta toate cele 116 amendamente. Bineînțeles că există chestiuni care nu sunt uh, foarte ușor de acceptat peste tot, de exemplu, o măsură în Suedia care este considerată uh, acceptată de la sine, în Germania poate că nu e primită cu aceeași căldură de către consumatori. Deci cred că e foarte bine să uh, ne asigurăm că statele membre păstrează posibilitatea de a adopta măsuri importante pentru consumatorii din statul membru respectiv. O mare parte din amendamente uh, vizează uh, modificarea pachetului și aici cred că trebuie să dăm dovadă de consecvență. Iată ce doream să spun. Nu s-a schimbat uh, prea mult de la ultima noastră dezbatere. Deci, în încheiere, aș dori să vă spun că aș uh, dori să spun ceva înainte de votul de mâine. Domnule Schwab, atunci când se poate, cred că e important să convingem statele membre să uh, adopte pachetul cât mai repede cu putință, să negocieze cu noi, pentru că am primit informații conform cărora există state membre care nu sunt la curent cu faptul că uh, adoptăm acest pachet în timpul acestui mandat și ar fi păcat să nu ajungă și la consumator. Mulțumesc. Domnul Van de Camp are cuvântul. Domnule președinte, mulțumesc. Întotdeauna liberalii sunt cei care Întotdeauna liberalii tulpură apele chiar la sfârșit. Mulțumesc doamnei Weiler pentru uh, felul foarte cu mâna de fier cu care ne-a organizat. Uh, a reușit astfel să obțină un acord foarte vast pe marginea amendamentelor și asupra listei de voturi. Dar uh, e vorba de uh, un subiect care chiar dacă nu are de-a face cu uh, libertatea de exprimare sau cu supravegherea convorbirilor uh, NSA, e un subiect care este foarte important, mai ales pentru consumatori și care permite economii foarte importante. În ce privește amendamentele, amendamentul oral cu privire la încărcătoare pe care doamna Weiler l-a depus în numele meu. Susțin aceste amendamente Consider că e un raport foarte bine pregătit uh, și aceasta uh, e o și o continuare bună a raportului uh, Roitova. Sper ca mâine să primească sprijinul necesar. Din păcate, eu mâine nu pot participa la vot, dar sprijin poziția doamnei Weiler, și poziția dumneavoastră, domnule președinte, în calitate de raportor din umbră. Mulțumesc! Nici eu nu o să pot participa la vot mâine, îmi pare rău, dar un uh, vicepreședinte mă va reprezenta, ceea ce nu înseamnă că nu uh, găsesc interesantă propunerea doamnei uh, Weiler. În orice caz, colegul mă va reprezenta. Din păcate, domnul Mandes nu participă la ședință. Doamna Ruler are acum cuvântul. Foarte pe scurt, domnule președinte. Noi sprijinăm propunerea doamnei Weiler și mâine voi participa la vot. Știu, spune domnul președinte, Uh, într-adevăr, prezența dumneavoastră la ședințele noastre este impresionantă. Aveți nota 10 de fiecare dată. Acum, în calitate de raportor din umbră, aș dori să fac și eu câteva observații. Aș dori și eu să-i mulțumesc doamnei Weiler pentru uh, faptul că a, a acceptat o mare parte din amendamentele mele, a dat dovadă de o atitudine constructivă. Nu am înțeles foarte clar, am înțeles că uh, e de acord cu propunerea mea cu privire la etichetarea electronică pentru că am primit informații, dacă vă amintiți, am discutat acest subiect ultima dată și Comisia a insistat asupra faptului că autoritățile de supraveghere a pieței nu pot să verifice echipamentul când nu există baterii pentru ca uh, ecranul să fie funcțional. Uh, asociațiile de protecție a consumatorilor au protestat. Cei care au cumpărat uh, recent uh, un telefon mobil tactil, nu o să numesc producătorul, dar de fiecare dată există și o folie transparentă care protejează aparatul. Producătorul spune că această folie, ca parte a ambalajului, va avea toate specificațiile, specificațiile tehnice nu știam, uh, nu aveam această informație. Deci dacă pe tastă, deci în primul rând trebuie să-mi introduc uh, parola, dar dacă pe tastă treci la uh, steluță H07H și apoi apeși pe call, apare o informație foarte interesantă. La Apple producătorul <laughs> acestui telefon uh, era mai greu. Dar, în orice caz, e un cod standard uh, prin intermediul care a obținut tot felul de informații utile în ce privește regulamentul și condițiile și așa mai departe. Doamna Staile s-a jucat uh, cu uh, telefonul său, puteți verifica, verifica dacă telefonul dumneavoastră este la fel de recent și de actualizat ca al meu. Toată lumea vrea să încerce acum să introducă codul. Deci este steluță H07H. Uh, nu știu dacă toată lumea are un telefon suficient de recent. Este steluță 10 07 10. În orice caz, e o propunere europeană care este foarte utilă din punctul meu de vedere. Deci, cred că doamna Weiler e de acord cu mine. Cred că Parlamentul ar trebui să insiste ca ea să fie adoptată, pentru că știm că uh, telefoanele vor avea um, ecrane tot mai uh, asemănătoare. Accesul uh, consumatorilor la informație trebuie să fie înlesnit, pentru că s-ar putea că dacă nu, consumatorul să arunce uh, aceste condiții cu uh, pachetul, cu ambalajul. Deci e important să aibă și un alt acces la aceste informații. Un alt aspect la care doream să mă refer, așa cum propunea și doamna Weiler, în ce privește receiverele, eu uh, îmi retrag amendamentul 118 care era în contradicție cu 120 nu va trebui să îl votăm mâine, dar în orice caz va trebui să revenim asupra acestui amendament la negocierile cu Consiliul. Apoi domnul Mandes a depus un amendament oral în uh, legătură cu aceste încărcătoare universale. Cred că mergem în direcția cea bună pentru că cred că trebuie să spunem că suntem de acord pentru aceste încărcătoare universale în această propunere, pentru că este o ocazie politică de a uh, susține o propunere pe care Comisia noastră a făcut-o de foarte mult. Deci sper să ajungem la un compromis uh, și pe această temă. O altă observație de amănunt pe care aș dori să o fac am făcut multe propuneri detaliate care au fost acceptate în mare parte în legătură cu etichetarea și informațiile. Cred că este foarte important să avem o aliniere a formulării cu noul cadru legislativ, dar sunt sigur că e o problemă de amănunt pe care o vom soluționa mai târziu. Aș dori să știu dacă mai doresc uh, alți colegi să ia cuvântul pe această temă a echipamentelor radio. Dacă nu, atunci dau cuvântul uh, comisiei. Nu știu dacă mai au observații de făcut până la votul de mâine. Dinte. Mulțumesc. Într-adevăr, sunt câteva chestiuni de formulare pe care le putem discuta mai târziu, dar aș dori acum să mă axez pe patru puncte importante care sunt foarte importante pentru noi și la care încă persistă diferente de opinii. În primul rând, în ce privește sfera de aplicare. Din câte am înțeles noi, uh, în uh, propunerea comisiei, trebuia să ne axăm pe transmițătoare și doar pe transmițătoare, Cred că e o a doua opțiune pe care o putem uh, accepta pentru a include toate receiverele. Deci toate receiverele au fost incluse în sfera de aplicare, dar mai persistă o problemă, respectiv comunicarea și uh, definiția echipamentului hardware. Noi considerăm că toate echipamentele care emit unde și care pot interfera cu gestionarea spectrului de frecvențe radio ar trebui să facă parte din sfera de aplicare a acestui text legislativ. Și dacă introducem cuvântul comunicare în definiție, nu va fi așa. Apoi, în ce privește registrul, noi considerăm că registrul e foarte important pentru autoritățile de Uh, supravegherea pieței. Am avut o dezbatere de ani de zile în legătură cu felul în care autoritățile pot să-și uh, îndeplinească misiunea. E un uh, instrument excepțional pentru împrejurări excepționale. Nu înțelegem argumentul legat de povara pentru producători în acest context. Deci am spus de mai multe ori că există țări, inclusiv uh, SUA, în care acest uh, registru este obligatoriu astăzi, indiferent de considerațiile legate de uh, autoritățile de supraveghere a pieței. În ce privește etichetarea electronică, noi considerăm că nu sunt încă întrunite condițiile pentru a uh, merge în această direcție a etichetării electronice ar exista și posibilitatea de a avea o etichetă lipită de uh, ecran. Problema este însă că există mărci care sunt gravate chiar pe echipament, de exemplu uh, marcajul sau uh, eticheta CEE. De aceea, deci pentru că această, acest marcaj, marca comunitară, trebuie să se vadă peste tot. Apoi, în ce privește uh, încărcătoarele, mai există o problemă respectiv că autoritățile autoritățile de supraveghere a pieței câteodată verifică 10 până la 20 de produse și dacă de fiecare dată trebuie să scoată din pachet produsul respectiv, apoi să îl încarce, să îl pornească pentru a vedea dacă corespund indicațiile cu ce face aparatul e destul de greu în momentul de față. Deci, așa cum am spus, marca electronică credem că e direcția, opțiunea pe care trebuie să o adoptăm, dar trebuie încă să mai uh, discutăm uh, subiectul pentru a vedea dacă această prevedere trebuie inclusă în uh, legislație. În ce privește aceste, aceste încărcătoare universale? În prezent, efectuăm un studiu pentru a evalua rezultatul acordului voluntar actual în ce privește uh, încărcătoarele pentru telefoane mobile. Acest studiu acoperă și alte uh, aparate electronice mici de același tip. După ce vom avea rezultatele acestui studiu, vom încerca să vedem care este calea cea mai potrivită de a continua deci ne îndreptăm spre acest, uh, uh, acest încărcător universal, fără nicio îndoială, însă întrebarea e cum să procedăm astăzi. Deci dacă trebuie să continuăm cu acordurile de tip voluntar sau să prevedem o uh, inițiativă legislativă. Și din punctul meu de vedere, deocamdată nu avem încă condițiile care să ne permită, permit să decidem dacă acordul voluntar sau abordarea legislativă Uh, reprezintă opțiunea cea mai bună. În orice caz, dacă includem această prevedere în directivă, trebuie să optăm pentru uh, abordarea legislativă. Deci noi suntem pentru includerea acestei prevederi într-un considerent și în propunerea noastră am inclus și posibilitatea de a legifera uh, încărcătoarele pentru aparate electronice mici pe viitor ținând cont de situația actuală și de nevoile conexe. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Doamna Weiler, doriți să faceți observații? Da, mulțumesc, domnule președinte. Nu o să aduc nimic nou la dezbatere, pentru că știm care sunt obiecțiile uh, comisiei. M-am întâlnit chiar uh, eu uh, cu reprezentanții Comisiei și chiar uh, la începutul dezbaterii ați menționat aceste probleme. În orice caz, concluziile noastre sunt diferite ale, uh, ale Comisiei. Sigur că va trebui să vedem cum uh, va evolua situația la Consiliu și de altfel nu numai la Consiliu, ci poate chiar la Parlament În orice caz, în ceea ce privește votul, noi ne vom respecta promisiunile. În legătură cu amendamentul 301, aș dori să îl rediscutăm cu Comisia. În orice caz, vă pot spune că ceea ce ne-a convins, am înțeles că Comisia a spus că, din punct de vedere practic, nu uh, se poate uh, Uh, face acest lucru. În orice caz, pentru încărcătoare, vă mulțumesc pentru faptul că a ținut cont de sugestia noastră. De altfel, și comisarul Tajani ne-a trimis observații în scris în care spunea că e uh, de acord cu propunerea noastră în ce privește aceste acordurile uh, voluntare. Nu știu ce să spun, în orice caz nu poți să ții cont de interesele tuturor. Industria Uh, telecomunicațiilor pare să fie de acord cu aceste acorduri voluntare și după aceea, mai târziu, uh, peste 2 ani, de exemplu, se răzgândește. Cred că însă a sosit momentul să trecem la faza uh, ulterioară, să renunțăm la acordurile voluntare și se pare că și uh, comisarul și-a schimbat între timp uh, poziția. Trebuie să ne hotărâm pentru că, până la urmă, ce sens are să negociem texte legislative dacă uh, nu ne legăm decât de amănunte. Dar, în orice caz, e o chestiune foarte importantă pentru noi și nu vom ceda uh, niciun, uh, mm, niciun centimetru. Mulțumesc, spune președintele, mulțumesc pentru sprijin. De câte am înțeles eu, există sisteme de marcaj electronic în multe țări, în Australia, Singapore, Taiwan și Japonia și uh, la fel există tendințe asemănătoare și în SUA. Nu că Europa ar fi în urmă, dar în orice caz probabil că e o chestiune foarte delicată pentru noile tipuri de aparate pe care consumatorii și le doresc. În orice caz, cred că continuă, merită să continuăm uh, dezbaterea și eventual să spunem câteva cuvinte despre marcarea produselor, care poate să fie inclusă uh, pe această folie transparentă care acoperă ecranul fără ca aparatul să fie afectat. Mulțumesc, mâine vom avea votul. Încă o dată am fost atât de eficienți în această dimineață că uh, uh, suntem înainte. Văd că doamna Bastos e în sală. Aș dori să verific dacă și raportorii din umbră sunt uh, uh aici. Domnul Panțeli este. Domnul Kreutzmann încă nu e în sală. Uh, domnul Bilen știu că sosește și aș dori să verific și dacă domnul Kernic de la comisie este, de la Digimart. Da, este în sală. Poate că ar fi bine să luăm o pauză de câteva minute pentru a permite colegilor să sosească. Îi rog pe consilierii politici să îi sune pe raportorii din umbră și să le spună că suntem gata să începem. Domnul Engstrom, ă, din partea versilor, nu știu dacă vine. Deci haideți să facem o pauză de 5 minute și vom începe puțin înainte de program. All right, okay. All right, okay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 Uh, so, I think, ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, cred că aproape toți raportorii sunt prezenți. Urmenii domnei Bastos, raportor pentru avizul pe care transmitem Comisiei Jurii. Un uh, aviz comun în legătură cu două revizuiri ale regulamentului comuni comunitar privind marca comunitară și um, o revizuire a legislației pentru mărcile uh, registrate ale statelor membre. Uh, este un dosar important și de aceea perspectiva comisiei noastre în legătură cu acest aspect este importantă. Știu că doamna Bastos uh, va uh, comunica punctul nostru de vedere Comisiei competente pe fond. Ne va spune despre asta. Este prima ocazie de a discuta acest uh, proiect de aviz. Vă dau cuvântul, doamnă Bastos, pentru a vă prezenta punctul de vedere. Urmează domnul Panseris, domnul Hatzimakakis, în numele domnului Kreutzmann. Domnul Bilan sosește și urez bun venit domnului König, șef de unitate pentru proprietatea industrială la DG Markt în numele Comisiei. Acum are cuvântul doamna Bastos. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Este un adevărat privilegiu pentru mine să fiu raportor pentru aviz pentru această revizuire a directivei privind marca comunitară. Un lucru sigur este faptul că mărcile au o valoare economică extraordinară pe piața internă a Uniunii. Revizuirea acestui text se impune pentru că dorim să relansăm piața internă și dorim să protejăm mărcile. Dorim să luptăm împotriva contrafacerii și a pirateriei. Obiectivul propunerii a fost prezentat de comisie Există chiar mai multe obiective. E vorba de promovarea inovării și a creșterii economice, un sistem mai accesibil al mărcilor, un sistem mai eficace pentru întreprinderi, cu reducere de costuri, cu reducerea complexității um, procedurilor administrative și asigurarea securității juridice, cooperare între um, birourile care se ocupă de mărci și de proprietatea industrială în statele membre și um, oficiul de armonizare pe piața internă și iată care sunt obiectivele citate de propunerea Comisiei, precum și adaptarea la tratatul de la Lisabona. Și o nouă abordare în text este aceea cu folosirea agențiilor descentralizate o marcă este un avantaj important pentru întreprinderi și permit și o mai bună protecție a consumatorilor. De aceea, protecția mărcilor este esențială pentru că astfel se reduc costurile pentru consumator, este garantat un nivel de calitate, producătorul este obligat să păstreze calitatea bunului sau serviciului respectiv și se permite și ameliorarea investițiilor în inovare, pentru că inamicul numărul 1 este contrafacerea și pirateria. Astfel, Inovarea trebuie favorizată în înțelesul competitivității europene, altfel se distrug, se distrug locuri de muncă, Um, și consecințele sunt negative um, pentru finanțele publice și pentru sănătatea cetățenilor europeni. Istoria mărcilor uh, în Uniunea Europeană este una de durată. Uh, mărcile comunitare există de vreo 15 ani uh, și cererile pentru mărcile comunitare um, sunt în creștere. Oficiul de armonizare pe piața internă de exemplu, a primit 100 de mii de cereri în 90, din 96 încoace. Sistemul mărcilor este caracterizat um, de o complementaritate între mărcile comunitare și mărcile naționale. Suntem cu toții de acord că nu trebuie să se reformuleze bazele acestui sistem comunitar, care sunt în continuare foarte bune. Uh, noi dorim uh, să modernizăm sistemul pentru a garanta o protecție a mărcilor mai bună, mai ieftină și mai eficientă. Astfel putem renansa inovarea, putem atrage investiții și putem uh, permite noilor bunuri și servicii să se dezvolte pentru a răspunde mai bine nivoilor consumatorilor, creăm locuri de muncă și lansăm investițiile. Propunerea Comisiei oferă un nivel mai ridicat al, uh, al protecției proprietății intelectuale. Uh, regimul produselor în tranzit este mai clar și acesta este un aspect delicat în propunerea Comisiei, în legătură cu care nu există un consens. Au apărut uh, în text și noutăți, uh, cum ar fi definirea mărcii cu uh, caracteristici legate de protecție indicației geogra geografice sau apelațiilor de origine. sprijin ceea ce a propus Comisia. Am propus câteva modificări pentru a îmbunătăți textul pe care vi le voi prezenta pe scurt. Mai întâi, în ceea ce privește consolidarea rolului, rolului autorităților naționale în sistemul de protecție a mărcilor și în lupta împotriva contrafacerii. OCDE a făcut un studiu care arată că comerțul internațional al mărfurilor de contrabandă, de, de uh, mărfurilor contrafăcute a crescut cu 100 de milioane de dolari, a ajuns la 250 de milioane de dolari în 2007. Autoritățile vamale naționale au um, au observat că numărul um, cazurilor în care au de face cu produse contrafăcute a crescut cu 100% în 5 ani. Este uh, o informație îngrijorătoare din punct de vedere economic. Apoi, în legătură cu posibilitatea depunerii unei mărci comunitare la institutele naționale, la bilourile internaționale de proprietate inter, uh, industrială sau la uh, oficiul european. Uh, în ambele cazuri, uh, procedurile trebuie să fie accesibile. Nu trebuie să dăm cetățenilor europeni posibilitatea că trebuie să facă recurs la acest registru al mărcilor uh, prin servicii uh, foarte depărtate de ei. Deci trebuie să se păstreze un sentiment de proximitate între birourile de proprietate eh, industrială și cetățeni, pentru că oamenii au impresia că Bruxelles este foarte departe. În al treilea rând, o analiză neoficială a motivelor uh, ne face să ne dăm seama că ele nu trebuie să fie neapărat doar motive absolute. Sistemul trebuie să rămână așa cum este pentru IMM-uri, uh, uh, pentru că costurile sunt mai mici, dar se poate apărea confuzie între mărci. Și eu cred că se pot evita litigii uh, dacă sistemul funcționează mai bine pentru evitarea acestor confuzii între mărci. Am depus un amendament și în legătură cu uh, Consiliul de Administrație al Agenției Europene, care trebuie să fie format dintr-un reprezentant al fiecărui stat membru și un reprezentant al Comisiei Europene și un reprezentant al Parlamentului European. Apoi, e nevoie de un echilibru la nivel instituțional trebuie să se permită o mai bună participare a Parlamentului European în uh, supravegherea agenției de resort. Un alt amendament vizează noile atribuții ale agenției. Cred că trebuie să dăm acestei agenții uh, noi competențe pentru menționarea uh, um, indicațiilor geografice protejate, apelațiilor de origine și a altor drepturi de proprietate uh, conform articolului 118 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Um, al șaselea amendament la raportul meu. prevede că agenția trebuie să ofere servicii de mediere voluntară. Adică să dea posibilități de recurs tuturor părților. Astfel, pot fi reduse taxele. Comisia cred că trebuie să revizuiască nivelul taxelor de depunere a mărcilor și dacă se constată că acestea sunt excesive, Cred că pentru proiectele care permit îmbunătățirea sistemului de depunere a mărcilor la nivel comunitar, um, nu trebuie să fie um, în sarcină sau să fie finanțat din bugetul comunitar, pentru că um, taxele sunt plătite de utilizatori. Ehm, nu trebuie să existe un transfer de la Uniune spre agenție. Deci, excedentul bugetar trebuie să permită agenției să fie la înălțimea noilor sale competențe și trebuie să ne permită să îmbunătățim sistemul. Dar tot din dorința de a îmbunătăți textul, voi încerca să uh, depun uh, și alte amendamente, pentru că cu îmbunătățirea controlului protecției mărcilor în tranzacțiile comerciale, inclusiv în comerțul electronic. Uh, situația poate fi ameliorată. Comerțul electronic uh, face parte din viața noastră de zi cu zi și este deseori discutat aici în comisia noastră. Este folosit din ce în ce mai des de consumatori și este foarte răspândit. De aceea, um, el trebuie să fie mai fiabil uh, în interesul consumatorilor, dar mărcile trebuie să fie protejate și în comerțul electronic. Acest tip de comerț electronic favorizează anonimatul. Locul vânzării nu mai contează și cetățeanul european nu poate să înțeleagă consolidarea controlului mărcilor și protecția mărcilor în comerțul tradițional clasic dacă nu facem același lucru și în comerțul electronic. pentru că uh, comerțul electronic ar fi astfel exploatat de anumite grupuri organizate. De altfel, am citit multe contribuții la avizul meu privind contrafacerea și pirateria pentru anumite produse. Nu o să citez aici mărci, anumite mărci. Nu vorbesc nici despre platformele electronice, dar cred că există cazuri de contrafacere și piraterie uh, pentru produse protejate prin marcă înregistrată, care sunt folosite de anumite platforme electronice și în anumite, în anumite țări. Acestea ajung, un nivel de, ajung la un nivel de până la 40%, așa că nu putem să rămânem cu mâinile în sân și trebuie să îmbunătățim controlul în comerțul electronic. Apoi, propunerea Consiliului de Administrație a Agenției cu includerea unui uh, um, reprezentant al Parlamentului European. Vom depune amendamente în acest sens directorul, exec, nu doar comisia trebuie să propună candidatul pentru postul de director executiv al agenției. Cred că trebuie să existe uh, un comitet de preselecție cu reprezentanța ai statelor membre, ai Comisiei și ai Parlamentului. Um, și cred că numirea directorului executiv trebuie uh, să fie luată cu majoritate de două treimi, nu prin majoritate simplă și Propunerea de destituire a acestuia trebuie să poată fi făcută și de Parlament. Sprijin crearea unui centru de mediere și arbitraj pentru ca sistemul să funcționeze mai eficient și să fie mai simplu, mai suplu în proceduri și închei. Contez pe contribuțiile colegilor noștri raportori împreună cred că vom uh, obține un rezultat bun și calendarul este deja fixat, domnule președinte. Data limită pentru depunerea amendamentelor este 26 septembrie, ora 14. Examinarea amendamentelor pe 14 octombrie, vot în comisie pe 5 noiembrie. Sper, deci, că vom uh, putea să ne aducem o contribuție bună la raportul uh, colegei uh, noastre raportor în Comisia Jurii. Vă mulțumesc pentru atenție. Good. Well, thank you very much indeed. I mean, that's a tight deadline, but I know that your report... Da, mulțumesc foarte mult. Termenul uh, pentru depunerea amendamentelor este foarte strâns, dar știu că raportul este disponibil de ceva vreme și sper că raportorii din urmă vor reacționa rapid. Uh, votul în comisie este prevăzut pentru 5 noiembrie. Dau acum cuvântul raportorilor din umbră și are mai întâi cuvântul domnul Panțeri. Vă, vă rog. Um, brevemente. Mulțumesc. Pe scurt Subliniez și eu importanța acestui pachet de reforme al Comisiei Europene. E vorba de inițiative care vor face mai ieftine, mai rapide și mai previzibile sistemele de înregistrare a mărcilor ale Uniunii Europene. Sunt convins că această reformă va îmbunătăți condițiile pentru inovarea de câte întreprinderi și le va permite să se bucure de o protecție mai eficientă a mărcilor de contrafaceri, mai ales pentru produse contrafăcute care sunt în tranzit pe teritoriul Uniunii Europene. Pe scurt, consider proiectul de aviz prezentat de colega Bastos ca fiind uh, în armonie cu aceste obiective și sprijin uh, amendamentele sale care au obiectivul de a îmbunătăți controlul produselor în tranzit în Uniunea Europeană și uh, astfel răspund uh, voinței, dorinței autorităților naționale și prevede ca agenția să administreze și să promoveze și indicațiile de origine geografică protejate și alte drepturi de proprietate intelectuală stabilite de tratate. Dar consider că trebuie să îmbunătățim textul, mai ales în ceea ce privește protecția consumatorilor, care este o competență specifică a comisiei noastre, mai ales din trei puncte de vedere. Primul, cred că trebuie să amintim, să consolidăm funcția tradițională a mărcii uh, de întreprindere și a mărcii comunitare. Principala funcție a mărcii este să indice originea comercială a bunelor, bunurilor și serviciilor oferite pe piață. Deci e vorba de un concept repetat chiar de Curtea Europeană de Justiție pentru a permite mărcilor um, să exploateze această funcție de origine pentru și numele de marcă oferă întreprinderilor oportunitatea de a crea o legătură exclusivă cu un anumit semn distinctiv și acesta poate să joace rolul de identificare a produsului și astfel asigură o concurență egală, o protecție a consumatorilor împotriva ă, față de orice fel de confuzie și contribuie la funcționarea pieței, permițând consumatorilor să-și indice clar preferințele, preferințele pentru un produs sau un serviciu. Acest lucru nu înseamnă că celelalte funcții, cum ar fi cele de comunicare sau investiții, trebuie uitate, dar prioritatea este garantarea transparenței pieței. În al doilea rând, cred că trebuie să se garanteze față de toate legislațiile în vigoare, libertatea de exprimare și de informare. Este important să se evite ca două interese Uh, de a apăra ceva să intre în conflict sau uh, riscă să, ca unul să primeze asupra celuilalt. Deci, drepturile exclusive atribuite de o marcă trebuie să interzică folosirea acelei mărci de către terțe persoane pentru a evalua sau a comenta produsul identificat de marca respectivă. În al treilea rând, cred că numărul uh, subiecților care pot să se opună înregistrării mărcilor trebuie să fie mai mare. Conform uh, legislației actuale, părți terțe sau reprezentanții ai producătorilor, prestatorilor de servicii, uh, comercianților sau consumatorilor, după publicarea cererii, pot transmite observații scrise în care se specifice motivele pentru care marca trebuie exclusă și deci neregistrată. Eu cred că trebuie să se prevadă ca acești subiect să poată să se opune înregistrării mărcii dacă prezintă elemente care arată că o marcă poate induce publicul în eroare în ceea ce privește natura, calitatea sau proveniența geografică a produsului sau serviciului respectiv. Acestea sunt cele trei aspecte cele mai importante, cele mai utile, care cred că trebuie incluse în proiectul de aviz. Oricum, eu voi depune amendamente la raportul Bastos. Mulțumesc! Uh, thank you very much. Mulțumesc, domnul Marcachis. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva comentarii de natură generală și uh, le fac în numele lui Jürgen Kreuzmann, pe care îl înlocuiesc. Vreau în primul rând să mulțumesc uh, raportoarei, uh, în special pentru că a îmbunătățit uh, textul comisiei în toate punctele care se referă la competența noastră din această comisie, din comisia INCO în special în ceea ce privește lupta împotriva bunurilor contrafăcute care sunt în tranzit prin Uniunea Europeană sau bunuri ilegale care se vând sau se încearcă să fie vândute pe internet. Acum câteva comentarii generale. Una parte din propunerile făcute de doamna Bastos mi se par foarte bune și în special faptul că autoritățile naționale ar putea ajuta titularii de mărci și că puterea de diferențiere a unei mărci ar trebui să fie prevăzută în cadrul brevetului la momentul în care se solicită înregistrarea acesteia. Aceasta nu înseamnă însă că nu se pot prezenta și analiza motive parțiale de obiecții, în afară de cele absolute. Pentru că motivele absolute care se prezintă la registru prezintă o serie de întârzieri și o povară administrativă pentru autoritatea competentă și pentru potențialul titular iar pentru mărcile deja existente trebuie să se, făcu, să se facă anchete și nu întotdeauna informațiile sunt disponibile. De aceea, ancheta făcută trebuie, fă, trebuie realizată cu titlu informativ, fără să uh, împiedice procesul de înregistrare a mărcii. Iată, a ajuns aici și domnul Kreuzmann, dar continui să vorbesc în numele său. Sper, Jürgen, să mă descurc bine. Propunerea raportorului vorbește despre uh, gestionarea denumirii de origine, care se face independent de date și specialitățile geografice care sunt protejate de Uniunea Europeană și că toate acestea sunt uh, transferate Oficiului de Armonizare în cadrul pieții interne. În felul acesta se obține o mai mare eficiență. Salutăm de asemenea propunerea ca Consiliul de Administrație să aibă și un reprezentant din Parlamentul European și în cazul în care există excedente uh, foarte clare, să se scadă uh, impozitele pentru înregistrare. Suntem de acord cu raportorul pentru ca eventualele um, eventuale depășiri bugetare să uh, țină cont și de excelența acestor mărci. 96,6% din cererile de înregistrare a mărcilor comunicare în 2006 s-au făcut în format electronic și această procedură electronică s-a simplificat foarte mult. Acum nu mai e nevoie să se depună toate documentele pe hârtie în fața autorităților naționale. Aici uh, nu suntem de acord cu ceea ce spune raportorul, pentru că ni se, ni se pare că dacă acest lucru se face la nivel european ar fi uh, mult mai eficient. Un ultim punct. Propunerea Comisiei arată că titularii de mărci europene care dețineau aceste mărci înainte de introducerea sistemului armonizat ar putea preciza totul în sensul hotărârii Curții de Justiție Europene IP Translator și toate acestea după intrarea în vigoare a a regulamentului actual. În cazul în care nu se respectă acest lucru, marca respectivă se va referi doar la bunurile și serviciile care rămân în cadrul acestei uh, terminologii clare și conceptuale în funcție de traducere. Atunci când se introduc schimbări și prelungiri de termine, trebuie să se introducă și prevederi uh, suplimentare. De aceea susținem propunerea Comisiei așa cum este ea, fără nicio schimbare, deși ar trebui aici să uh, extindem termenul de la 4 la 12 luni pentru ca titularii de mărci să aibă timp de reacție suficient. Vom prezenta amendamente, dar suntem convinși că vom ajunge la un compromis împreună. Mulțumesc, domnul Croesbe, doriți să adăugați ceva? Nu, îmi pare rău că am întârziat, dar trebuia să fiu la ITRE de aia n-am putut veni aici, dar totul uh, a mers bine pentru că mi-a făcut un discurs foarte frumos în numele meu. Domnul Engstrom, bun venit! Mulțumesc! Scopul acestor mărci comunitare este acela de a facilita comerțul legal și în special pentru ca piața internă să funcționeze mai bine și face aceasta oferind informații consumatorilor în legătură cu produsul respectiv. Deci, Obiectivul acestui sistem de marcă comunitară este acela de a facilita comerțul, însă, din păcate, propunerea Comisiei uh, conține două propuneri care cred că merg în direcția opusă. În primul rând, acela de a extinde această legislație comunitară, comunitară uh, nu doar la produsele comunitare, ci și la produsele în tranzit. Aceasta n-ar afecta niciun fel bunurile contrafăcute, pentru că acestea oricum sunt ilegale și uh, atunci când ne referim la dreptul penal, faptul este că ele nu respectă legislația, deci oricum sunt definite ca ilegale. Dacă extindem însă această legislație a mărcii comunita- comunitare pentru a acoperi și porturile libere, aceasta ar prezenta o problemă pentru că expedierea de medicamente, de exemplu, din țările terțe au deja probleme cu intrarea din cauza legislației mărcii comunitare, deci dacă am extinde această problemă ar amplifica și mai mult problemele și, în general, autoritățile vamale și alte autorități vor avea mult mai multe de verificat atunci când e vorba de comerț legal sau nu. Și nu are niciun sens, pentru că dacă ceva este trimis într-o țară terță unde acea marcă comunitară nu este înregistrată, atunci nu are niciun motiv să oprești marfa aici la noi când se află în tranzit pentru că ar intra în contradicție cu legislația europeană. Pur și simplu e ilogic. și aceasta ar dăuna uh, comerțului european. Și există și un alt punct, o propunere care arată că autoritățile vamale ar avea dreptul și datoria de a confisca bunurile pe care consumatorii Um, neatenți le-au cumpărat uh, online și care nu sunt legale. De exemplu, dacă cumpăr ceva în Hong Kong sau uh, în, în state, cumpăr un iPhone, să ne imaginăm. Acest uh, produs îl cumpăr din afara Uniunii Europene și prin această propunere autoritățile vamale ar trebui să confiște acest bun. Dacă se aprobă așa ceva, atunci consumatorii obișnuiți, oamenii de rând, nu o să mai știe care este diferența între uh, bunurile străine care se află în Uniunea Europeană sau cele care vin din afară. Pentru că dacă îi întrebi pe oamenii de rând, nimeni nu, nu știe de fapt uh, unde și are sediu Amazon.com, dacă este în Uniunea Europeană sau nu. Ce se va întâmpla atunci? Consumatorii care vor cumpăra bunuri uh, legale vor fi confiscate la vamă, la vamă și atunci uh, nu, pur și simplu nu mai poți avea încredere în uh, comerțul electronic pentru că tot timpul îți va fi teamă să nu-ți fie confiscate bunurile. Cred că ar fi, ar, aceasta ar avea consecințe foarte negative din punctul nostru de vedere. Și întotdeauna vorbim despre promovarea comerțului electronic, pentru că acesta aduce multe beneficii. Asta ar fi într-adevăr foarte dăunător pentru acest uh, comerț online. Acum câteva chestiuni de detalii, pentru că cele importante le-am prezentat deja. Sunt de acord cu domnul Panzeri atunci când vorbește de libertatea de exprimare, pentru că la ora actuală, în uh, legislația mărcilor uh, comunitare, dacă doresc să utilizez această legislație în uh, lumea culturală, de exemplu, sunt liber să o fac și cu toate astea există foarte multe abuzuri și avocații din acest domeniu pretind în mod greșit că n-ai avea dreptul să, să folosești acest lucru. Un exemplu care a apărut uh, acum câteva zile era că a apăruse un, un afiș care era utilizat în timpul cel de-al doilea război mondial. Cineva a, a brevetat acel afiș, acel anunț și aceasta înseamnă că cei care doresc să reutilizeze um, acel, uh, acel anunț, acel text, nu mai pot să o facă pentru că acum este protejat de marca comunitară. Dar nu există niciun fel de temei juridic pentru a face așa ceva în legislația mărcilor comunitare, dar nimeni nu știe treaba asta. Dacă primești, de exemplu, o scrisoare din partea unui avocat specializat care spune că n-ai voie să o faci, probabil că majoritatea cetățenilor de rând îl vor crede pe cuvânt. De aceea cred că ar fi foarte util să avem o clarificare în acest sens, să subliniem faptul că marca uh, comunitară se referă doar la un semn caracteristic care identifică uh, felul în care se comercializează pe piață un anumit bun. Sunt de acord uh, cu raportorul în legătură cu directiva asupra mărcii comunitare. Comisia Europeană impune o interdicție pentru anchetele ex ante nu cred că aceasta ar fi o idee bună. Anchetele ex officio care sunt realizate, bineînțeles că sunt argumente pro și contra, dar eu unul cred mai degrabă că este un lucru bun pentru IMM-uri în special. Însă îi înțeleg și pe cei care sunt uh, împotrivă, dar oricum asta cred că n-ar trebui să fie mâinile statelor membre, pentru că statele membre uh, consideră că nu există niciun motiv pentru ca noi de la Bruxelles să impunem o soluție unică pentru toată lumea. Și acum, pentru a merge în continuare uh, împotriva raportorului, ceea ce privește uh, taxele percepute. E vorba aici de o agenție ca toate agențiile care are nevoie de bani uh, din bugetul european și această agenție, acest oficiu, va trebui să-și uh, exercite uh, funcțiunile și va trebui să dispună de bani. Și în acest context, mi se pare că ar trebui să ne reamintim că vorbim despre taxe. În general, dorim să scădem taxele cât mai mult cu putință pentru uh, ca companiilor să le fie mai ușor. Însă acest lucru nu este valabil și pentru marca comunitară. Taxele care sunt percepute în aceste cazuri, în general, sunt pentru formularele de înregistrare. Dar atunci când e vorba despre taxele de reînnoire, acestea nu ar trebui să fie foarte ieftine. În general, marca comunitară o ai timp de 10 ani. Dacă vrei să o renoiești, știi foarte bine de la început dacă e un succes sau nu, dacă produsul respectiv uh, a avut succes pe piață sau nu. Dacă este un succes, atunci uh, până uh, în, 10, în cei 10 ani probabil că ai făcut destui de, destul de mulți bani ca să-ți permiți să plătești câteva sute de euro în plus pe taxe ca să reînnoiești acea marcă. Iar cei care nu utilizează, de fapt, acea marcă comunitară, practic nu o vor renoi pentru că nu este utilă. Aceasta ar menține niște bariere pe această piață, care aduce consecințe negative pentru firmele care doresc să utilizeze aceste mărci comunitare în cazul în care sunt utile. Așa că atunci când vorbim despre taxe, probabil că vom dori să colectăm niște taxe astfel încât aceasta să aducă beneficii și să fie în folosul companiilor. Vom vedea unde vor fi utilizați acești bani până la urmă. Iată principale comentarii pe care doream să le fac. Mulțumesc! Mulțumesc, într-adevăr, foarte la obiect comentariile făcute, uh, care cred că trebuie comentate uh, pe viitor. Domnul Bilan și dacă mai dorește cineva, înainte de a da cuvântul comisiei, vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc raportorului pentru aceste avize asupra regulamentului și a directivei. Din păcate nu mai avem timp uh, la dispoziție, așa că doar câteva comentarii subcinte. Sunt uh, de acord cu majoritatea amendamentelor care au fost prezentate de doamna reportor și salut faptul că încercați uh, să schimbați articolul 41 referitor la procedurile ex officio. Nu știu însă dacă ar trebui să eliminăm întreg, întregul articol. Eu unul cred că ar trebui să lăsăm asta în mâinile statelor membre. Și probabil că voi prezenta un amendament în acest sens. Am îndoieli în legătură cu textele, ambele texte, care n-au fost adaptate de raportor. raportor. Articolul 52 și 53 care se referă la relațiile între oficiile naționale și oficiul european. Eu unul susțin cooperarea între nivelul european și cel național. Dar aș dori să se dea dovadă de mai mare flexibilitate statelor membre și autorităților naționale pentru a hotărâ cum anume să arate această cooperare și probabil că voi prezenta un amendament și la acest punct. În ceea ce privește regulamentul, aș schimba articolul 123, în special la punctul C, 2, 3 și 4, în legătură cu acordarea de subvenții. Pentru că acolo cred că lucrurile nu sunt destul de clare pentru a vedea cât de mare influență vor avea oficiile naționale și mărimea subvențiilor. Poate că și aici ar trebui să stabilim un nivel minim. Am îndoiel și în legătură cu um, taxele percepute pentru înregistrare și în legătură cu actele delegate. Voi încerca să introduc aceasta în regulament. Încă o problemă, administrația și managementul. Doamna raportor a susținut amendamentul meu în legătură cu alcătuirea Consiliului de Administrație și uh, salut acest lucru în ceea ce privește numirea directorului executiv și concedierea acestuia. Vedem că poate fi concediat doar după o decizie Uh, conform Consiliului de Administrație și după o consultare prealabilă a Comisiei Europene. Amândoi în legătură cu rolul pe care îl are Comisia Europeană aici și voi prezenta un amendament și la această chestiune. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult raportorilor din umbră. Dacă mai dorește cineva să intervină, doar câteva cuvinte din partea mea. Poate că domnul Kreuzmann mă va asculta și nu va mai vorbi cu domnul Ceații Marcachis. Cred că ar trebui să fim foarte atenți la comentariile domnului Engstrom și anume legătura între propunerea aceasta și propunerea dumneavoastră în legătură cu uh, implementarea la nivel vamal pe tema drepturilor de proprietate intelectuală și produsele care se află în tranzit. Este un punct foarte important pentru că definițiile de aici în legătură cu felul în care intervin autoritățile vamale pentru a proteja drepturile de proprietate intelectuală nu sunt destul de bine integrate în acest regulament. Și un al doilea punct, propunerea originală a Comisiei care permitea autorităților vamale să intervină în special pentru a confisca anumite bunuri care sunt supuse legislației mărcii comunitare și pentru a impune o restricționare a bunurilor în afara Uniunii Europene. Acest lucru apărea în textul dumneavoastră și statele membre erau de acord cu acest lucru. Deci trebuie să fim de acord că există o coerență între cele două. Pe mine, într-adevăr, mă îngrijorează această problemă felului în care se aplică legislația mărcii comunitare și restricționarea care ar putea apărea la nivelul consumatorilor. Așa că trebuie să ținem cont că propunerea Comisiei este integrată cum trebuie în acest text. Poate vom reveni la aceasta. Mai avem câteva minute la dispoziție acum și am să dau cuvântul domnului Kenlick. Foarte succint, dar probabil că veți reveni când vom analiza amendamentele și după aceea vom reveni la doamna raportor, doamna Bastos. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt domnul Koenig, ci Thomas Eisenberg de la DigiMart, de la Departamentul de Proprietate Intelectuală. Voi fi foarte succint. Comisia salută, bineînțeles, susținerea generală manifestată de raportor față de proiectul Comisiei. Noi dorim să promovăm inovația și creșterea economică, asigurând protecția la nivel comunitar în mod eficient uh, pentru toate companiile. Comisia încurajează în special o luptă mai activă împotriva bunurilor contrafăcute, în special pentru produsele care se află în tranzit. Comisia crede cu tărie că avem nevoie, trebuie să evităm cu orice preț um, posibilitatea ca Europa să devină uh, un loc unde aceste bunuri să fie tranzitate fără probleme. Uh, e vorba aici de comercializarea de tot felul de bunuri și medicamente, unde există probleme cu brevetele și propunerile pe care le-am făcut noi sunt aliniate cu regulamentul pentru autoritățile vamale. Bineînțeles, există posibilitatea de a face îmbunătățiri și suntem deschiși pentru a analiza această problemă. Salutăm eforturile făcute de raportor pentru a îmbunătăți pachetul global care a fost prezentat de comisie și la momentul acesta este prea devreme să ne pronunțăm uh, în legătură cu anumite chestiuni, în special cele instituționale și financiare, care, bineînțeles, sunt foarte importante. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, aș vrea să fac câteva comentarii specifice la puncte care au fost prezentate aici în sală. Un prim comentariu. dorința raportorului de a menține opțiunea de a aplica această legislație asupra mărcii comunitare prin oficiile naționale și noi înțelegem că scopul nu este scopul este acela de a facilita viața companiilor. Totuși, oficiile naționale nu primesc aproape niciodată uh, formulare de înregistrare pentru mărci comunitare. Aproape toate cererile, în 2012 96% din ele veneau spre sistemul comunitar, spre oficiul de armonizare și dacă analizăm care este tendința în regulamentul actual, e clar că e vorba de un uh, regim care trebuia să fie de tranziție și care să îndeplinească anumite obiective. Pentru că la început, când acel oficiu nu era cunoscut de publicul uh, larg, când era oarecum departe de cetățenii de rând, însă situația astăzi este foarte diferită, cererile pot fi prezentate online. Deci noi nu credem că ar trebui să menținem această opțiune, ci ar trebui uh, să um, îmbunătățim procedurile noastre online. În ceea ce privește problema clasificărilor, o problemă care a fost uh, menționată și de antevorbitorii mei, ținem cont aici de poziția raportorului că ar trebui să dăm dovadă de o mai mare flexibilitate în ceea ce privește înregistrarea anumitor bunuri și servicii, dar din punctul nostru de vedere, prioritatea ar trebui să fie aceea de a avea o certitudine juridică în ceea ce privește înregistrarea și aceasta în beneficiul tuturor părților implicate cât mai repede cu putință. Iată de ce credem că titularii de drepturi ar trebui să dispună de specificațiile necesare cât mai repede cu putință pentru um, a avea varietatea necesară. Referitor la directiva acum, Câteva comentarii pe scurt. Un punct care este foarte important pentru noi și anume propunerea de a avea o abordare comună um, la nivelul Uniunii în ceea ce privește anchetarea ex officio a anumitor fraude, această propunere ar trebui eliminată din punctul de vedere al Comisiei. Această abordare comună ar duce la stabilirea unui nivel echitabil pentru toate comp companiile, ar duce la un sistem coerent peste tot, care ar fi, bineînțeles, obiectivul nostru. Aceste anchete ex officio creează poveri administrative excesive și um, acestea nu aduc neapărat beneficii titularului acestea intră în contradicție cu principiul că ar trebui să se servească interese, n-ar trebui să se servească interesele private. Totuși, ideea noastră nu era aceea ca cei care prezintă cereri să rămână fără susținere, ci atunci când în mod voluntar se fac astfel de cereri, să existe un sistem de notificare care să nu aibă uh, un efect negativ asupra cererii de înregistrare. Și acum referitor la încredințarea pe mâna oficiului a competenței de a se ocupa de uh, Uh, indicațiile de denumire geografică și de origine, care la ora actuală se fac la comisie, într-adevăr este o idee interesantă, dar obiectivul nostru n-ar fi acela de a supraîncărca pachetul actual. Propunerea raportorului ar însemna să introducem un element uh, substanțial în plus în acest pachet, care din punctul nostru de vedere ar trebui să rămână separat și acest pachet ar trebui să se limiteze doar la obiectivul de a reforma sistemul actual al mărcii comunitare în Europa. Iată, domnule președinte, tot ce aveam de spus. Vă mulțumesc uh, foarte mult. Mulțumesc, doamnă Bastos. Uh, din păcate, cred că nu prea mai avem timp pentru Uh, comentariile finale, dacă doriți doar un minut pentru comentarii foarte, foarte speciale. Pentru că interpreții uh, ne dau ceva timp în plus, uh, dar ar fi trebuit deja să fi terminat. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, foarte, foarte pe scurt. Aș vrea să mulțumesc colegilor care au contribuit la această dezbatere și să mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru clarificările pe care le-a făcut. Foarte pe scurt, în două cuvinte, pot să vă spun că sunt îngrijorată în legătură cu o problemă care este o chestiune centrală pentru comisia noastră și mesajul pe care îl transmitem cetățenilor, pentru că prin revizuirea acestor două texte legislative, obiectivul nostru este acela de a avea o mai mare transparență a pieței, ca Europa să nu fie un adevărat paradis al bunurilor contrafăcute și piratate și o facilitare a sistemului instituțional al mărcii comunitare pentru ca cetățenii europeni să poată recurge la ea în mod mai economic și mai rapid. Eu una sunt, am fost foarte atentă la toate punctele de vedere exprimate astăzi aici, însă Există și alte chestiuni, cum ar fi, de exemplu, cele referitoare la bunurile în, în tranzit. Este o chestiune de actualitate și o altă problemă, cumpărăturile făcute online. S-ar putea ca aici să nu ajungem la poziții comune, să avem uh, opuse între diversele grupuri politice, însă cred că mesajul pe care îl transmitem trebuie să fie unul pozitiv. Mulțumesc! Mulțumesc uh, și eu, vă mulțumesc tuturor și în special doamnei Bastos. Aș vrea să vă reamintesc, termenul pentru depunerea amendamentelor este mâine la orele 12, examinarea amendamentelor uh, în octombrie și vom vota pe 26. Vă mulțumesc uh, pentru participare. Vom începe la orele 15. Doamna Piti Kainen va fi președintă și Vă rog să fiți prezenți acolo. Mâine ne întâlnim la discuția pe marginea mesei rotunde.